Très bien, je vous propose, euh, si vous le voulez bien, de prendre place afin que nous démarrions notre matinée de, Vă rog să luați loc. de travail. Haideți să începem această, dimi... începem această dimineață de lucru și anume cu votul raportului domnului Danton referitor la politica UE în domeniul concurenței. După cum știți, la reuniunea din 14 iulie s-a cerut autorizația să se redacteze un aviz în temeiul articolului 53 al regulamentului intern cu privire la raportul de inițiativă al Comisiei ECON cu titlul Raport anual privind politica europeană a concurenței. Avizul a fost atribuit PPE-ului și raportor a fost numit Michel Dantin. Un prim schimb de opinie a avut loc în 30 august și proiectul de aviz a fost prezentat în 12 octombrie. Data limită pentru depunerea de amendamente a fost stabilită pentru 18 octombrie, s-au depus 128 de amendamente și s-au negociat 15 uh, amendamente de compromis pentru a facilita votul de astăzi. Domnul uh, Dantin ne va explica după vot poziția sa și vă propun acum să începem votul. Vom vota amendamentele de compromis prin vot electronic și amendamentele cu vot prin ridicarea mâinii. Începem cu compromisul M. S-a deschis votul. Le vot est fermé. S-a închis votul.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 Trecem la votul amendamentului 16 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Haideți să trecem la vot electronic. Amendamentul 16 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 17 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la compromisul O. S-a deschis votul. Vot electronic. Tout a voté, le vote est fermé. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Felicitări. Compromisul H. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la compromisul D. Prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul E. Electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 52 Agnew pentru împotrivă abțineri se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 Dantin pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G, vot electronic, s-a deschis votul. Le vot est fermé. S-a închis votul. Compromis est adopté. Se adoptă. Compromisul F. Vot electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 67. Prin ridicarea mâinii să... Pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, Împotrivă. Se respinge. 108 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul I prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 88, uit, huitema, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul J prin vot electronic. S-a deschis votul. Le vot est fermé. S-a închis votul. Se adoptă 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul K. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul L. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul N. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, Împotrivă. Se adoptă. La referiri, 1, Dantin, pentru, împotrivă, se adoptă, 2, pentru, împotrivă, se adoptă, 3, pentru, împotrivă, se adoptă, 4, pentru. Împotrivă. Se adoptă. Tre tre trecem la compromisul A. Electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și votăm acum uh, raportul. Vot final electronic. Le S-a deschis votul. Le vot est fermé. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări domnului raportor Dantin. A qui je cède la parole. Și doresc să-i dau și cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să le mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră care au participat la redactarea acestui raport. S-a văzut cât de clar s-a votat, a fost ușor de făcut uh, sinteza între diferitele grupuri. Aș dori să-i mulțumesc și asistentului meu care a făcut o treabă foarte bună la acest raport. Și țin să mulțumesc în deosebi uh, colegului raportor de la Comisia Responsabilă pe Fond, care a fost foarte disponibil Ehm, și uh, am uh, avut un calendar destul de specific, am putut anticipa rezultatele votului și deci uh, colegul nostru a inclus deja propunerile noastre în raportul său care va fi votat abia săptămâna viitoare. Domnul Sani a făcut o treabă foarte bună și mulțumesc în numele tuturor. Cred că am reușit să includem și concluziile task force-ului care a ajuns la concluzii similare cu cele ale Comisiei Agri. Deci uh, am reușit să transmitem un semnal clar Comisiei uh, pentru munca în următoarea perioadă. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc, domnule Dantin, pentru munca excelentă. Vă propun să trecem acum la punctul 8, al doilea punct uh, din această dimineață, votăm un proiect de propunere de rezoluție în conformitate cu articolul 106, alineatele 2 și 3, care modifică proiectul de directivă de punere în aplicare a Comisiei de modificare a anexelor 1.5 la directiva 2000 29 C a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produse vegetale și împotriva răspândirii lor în comunitate. Am discutat acest raport ieri și decizia de a vota aici, în comisie, un proiect de rezoluție care se opune unui proiect de directivă de punere în aplicare a fost luată la reuniunea coordonatorilor din 8 noiembrie. În aceeași zi, chiar înainte de decizia coordonatorilor, Digi Sante a ținut o prezentare și a avut loc și un schimb de opinii cu membrii Comisia Agri. În plus, ieri am avut încă un schimb de opinii pe această temă. Comisia intenționează să adopte directiva de punere în aplicare în ianuarie. S-a considerat preferabil să votăm chiar astăzi proiectul de rezoluție ca să avem suficient timp pentru un vot în plenară. Acesta trebuie să aibă loc în decembrie, înainte de adoptarea directivei în comisie. Vreau să mai explic că în temeiul articolului 106, alineatul 3, nu este întotdeauna necesar să se ceară Comisiei să-și retragă proiectul de act de punere în aplicare, ci este posibil să fie invitată Comisia să modifice acest proiect în conformitate cu modificările sugerate de Parlament. Doamna Aguilera a cerut astfel de modificări la proiectul de directivă de punere în aplicare și a avut loc o procedură scrisă între coordonatori și o strânsă majoritate s-a declarat pentru a avea acest vot astăzi. Este prima dată când Comagri se opune la un proiect de directivă de punere în aplicare. De aceea pare logic ca Comisia Agri să aplice practica din alte comisii. Am uh, dezbătut ieri despre acest subiect și eu vă propun să votăm rezoluția. Ținând cont de faptul că uh, pe noile liste de vot sunt unele solicitări de voturi separate și le aveți uh, cu toții în față, după cum veți vedea imediat. Dacă nu sunt obiecții, haideți să trecem la vot. Am uh, primit foarte târziu propunerile de vot separat, seara, și cred că putem să votăm electronic uh, toate pozițiile, astfel vor fi foarte clare majoritățile pentru următorul vot. Prima modificare, modificarea 2, Votăm electronic. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. Le vot est fermé. S-a închis votul. Se adoptă. Modificarea 4 în două părți, partea 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum uh, propunerea de rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezoluția se adoptă. Mulțumesc uh, pentru vot. Voilà. On continue On continue on continue, on continue. Donc euh, la Slovénie. Bon. Si vous le voulez bien, je vous propose de poursuivre. Vă rog să trecem mai departe acum. Haideți să așteptăm să iasă colegii în liniște. Urmează acum prezentarea raportului privind misiunea AGRI în Slovenia, 21-23 septembrie. După cum știți, o delegație a Comisiei uh, pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a mers în Slovenia în septembrie și am avut uh, deosebită onoare de a conduce delegația pentru că domnul Sikierski nu a putut să participe și am aflat abia în ultima clipă acest lucru. Lucrurile au mers foarte bine, am văzut lucruri foarte interesante și am să-i dau cuvântul domnului Bogovici, care a fost uh, organizatorul acestei deplasări care a mers perfect și îl rog să ne prezinte rezultatele acestei vizite foarte interesante pentru toți membrii care au mers acolo. Dau cuvântul domnului Borovici și o să vă rog să fiți atenți și să-l respectați pe orator. Vă rog să părăsiți sala în lin. Domnul Bogovici, aveți cuvântul. Thanks, Mr. Thanks for the... Mulțumesc, domnule Andrieu, pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc și pentru că ați prezidat delegația Comisiei Agri în vizita din Slovenia. După cum ați spus, din 21 în 23 septembrie anul acesta am fost în vizită în Slovenia. Am organizat această misiune și Vreau să mulțumesc coordonatorilor Agri și secretariatului care ne-au dat posibilitatea să prezentăm uh, agricultura din țara noastră. După cum știți, Slovenia este o țară mică de 20.000 de kilometri pătrați, dar uh, pe această suprafață avem uh, și o climă continentală în câmpia panonică, avem și un climat mediteranean la coasta adriatică, care face parte din Marea Mediterană și avem și o uh, zonă alpină. Am încercat în programul nostru să arătăm varietatea țării noastre într-o perioadă scurtă. 60% din suprafața Sloveniei este acoperită de păduri, așadar pădurile joacă un rol foarte important. 30% din suprafața noastră este teren agricol și doar o treime din aceste 30% reprezintă teren arabil. Deci avem doar 900 de metri pătrați de teren arabil de persoană pe cap de locuitor, ceea ce înseamnă că nu putem uh, să exportăm uh, alimente, ci din potrivă trebuie să importăm. Uh, am organizat această delegație în așa fel încât să acoperim toate regiunile Sloveniei, pe de o parte, și pe de altă parte am încercat uh, să ne întâlnim și cu persoanele responsabile de agricultură în Slovenia. Am uh, fost la Parlament, am discutat uh, cu miniștri, cu secretar general, secretar de stat din Ministerul Agriculturii din Slovenia. După cum uh, știți, domnul Andrieu a prezidat delegația și au participat și alți colegi, colegi cum ar fi domnul Des, doamna uh, Müller, domnul Weigel, doamna Sera Rodriguez, printre alții. Am vizitat și compania Eurosat Cârșco din estul Sloveniei, aproape de granița cu uh, Croația. Compania Eurosat este cel mai mare producător de fructe din Slovenia. Au uh, facilități foarte moderne de răcire, de stocare, de ambalare uh, și 30% uh, din finanțarea a provenit din Fondul pentru Dezvoltarea Rurală. Apoi am uh, vizitat și o zonă cu arhitectura tradițională slovenă și am văzut cum se pot combina fondurile din programele de dezvoltare rurală, din programul LIDER, pentru a obține diferite rezultate. Și asta am văzut în zona centrală a Sloveniei. Am luat cina la castel, la castelul din Ljubljana, am vizitat și o expoziție de apicultură. După cum știți, slovenii sunt mari apicultori. Noi am făcut lobby la ONU pentru ca data de 20 mai să devină Ziua Internațională a Albinelor și, de asemenea, în timpul vizitei am avut și un diner cu părțile interesate, reprezentanți sindicali de la Camera de Agricultură și Silvicultură, și de la alte asociații profesionale, inclusiv o asociație a uh, femeilor din agricultură, foarte bine reprezentată în Slovenia. Joi ne-am întâlnit cu vicepreședintele adunării naționale a Republicii Slovenia și cu membrii din uh, Comisia pentru Agricultură, Alimentație și Silvicultură și de asemenea cu Comisia din uh, Parlamentul Național responsabilă de afaceri europene. Am avut și cu ei o discuție foarte pozitivă. După aceea am vizitat regiunea Primorska, este vorba de regiunea uh, de la granița cu Italia. Am vizitat ferma de stat Lipița, care este locul de origine al uh, cailor lipițani, faimoși în lumea întreagă, am putut uh, admira peisajul tradițional. O zonă importantă pentru cai lipițani și pentru turism în, uh, în Slovenia. Am vizitat apoi uh, niște podgorii foarte importante din Slovenia dintr-o zonă unde sunt și producători de lactate și de carne din zona alpină. care ne-au uh, prezentat uh, proiecte legate de vin, de brânza tulmineț, foarte celebră, și uh, alte puncte forte ale acestei regiuni, unde totul se bazează pe agricultură, pe turism și pe vinuri excelente. Este o zonă de unde în fiecare an avem uh, câte un producător care se clasează printre primii 100 în lume de vin. În ultima zi, dimineața, ne-am întâlnit cu uh, ministrul uh, pentru agricultură, alimentație și silvicultură și apoi cu doamna secretar de stat uh, de la același minister. Am discutat uh, despre crizele din agricultură, despre schimbările climatice, pentru că anul acesta am avut mari probleme în păduri, dar și în domeniul producției de fructe și de vin din cauza uh, gerului din primăvară, Și apoi am mers la Bled, un loc celebru pentru turism și am fost și în Parcul Național uh, Trigolski, din uh, Triglav, mă scuzați, din zona alpină, un parc unde se protejează natura și se și produc uh, alimente foarte cunoscute cum ar fi brânzatul mineț, la producerea căreia participă oameni din cooperative și din Parcul Național Triglav. Apoi am vizitat Muzeul de Apicultură, și am discutat cu un reprezentant al Asociației Apicultorilor din Slovenia. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, am avut noroc și de vreme, mulțumesc secretariatului pentru contribuție și asistentului meu Iure care ne-a însoțit și care s-a ocupat de organizare la fața locului Iure. Mulțumesc mult de tot! Je voudrais, si vous me permettez, avant de... Dacă îmi permiteți, înainte să deschidem dezbaterea, ca toată lumea care a participat la delegație să se poată exprima, aș vrea să mulțumesc secretariatului pentru acest raport cu privire la vizită pe care l-ați primit cu toții și care arată cât de bogată a fost această deplasare. De asemenea, îi mulțumesc domnului Bocovici pentru caracterul exhaustiv al uh, acestui raport. Dau acum cuvântul domnului Albert Des. Mulțumesc, domnule președinte, dragă Eric. Și eu aș dori să-i mulțumesc lui Franz Bogovici pentru că deplasarea a fost organizată excelentă. Uh, fost uh, foarte informativă. Franț ne-a prezentat uh, detaliile acestei vizite și a reușit să ne am reușit să ne convingem în cursul acestor trei zile care sunt problemele din Slovenia. Am văzut care este situația de fapt. M-au impresionat uh, și aspectele culturale, modul în care sunt organizate și structurate muzeele și um, arhitectura locală este foarte specifică. M-a impresionat de asemenea și procesarea fructelor și în ceea ce privește lipițanii, mi-aș fi dorit să iau unul cu mine acasă, poate mai încolo. În orice caz, Cred că cu toții care am fost prezenți am reușit să ne facem o privire de ansamblu asupra Sloveniei și astfel de deplasări nu sunt de plăcere, ci sunt absolut necesare pentru a înțelege mai bine situația din statele membre. Ce <clears throat> m-a impresionat este faptul că doar 8% din suprafața Sloveniei este teren arabil. Și cu siguranță voi uh, reveni uh, și în particular în Slovenia. La prochaine, Dez uh, va la La la următoarea vom merge, vom merge pe, pe cal. Ljubljana. Vreau doar să mai adaug că Ljubljana nu este atât de departe de uh, locul meu de baștină precum este Bruselul. Favor de Madame Müller. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Müller. Da. Eu, în numele grupului ALDE, aș dori și eu să-i mulțumesc lui Franz Bogovici și și ție, Eric, pentru excelenta organizare și, um, de asemenea, își doresc să mulțumesc întregii echipe de organizare. Am reușit să ne facem o impresie despre diversitatea Sloveniei de la nat- protecția naturii, albine, agricultură structurată, podgorii, pomicultură. Mulțumesc pentru toate aceste impresii, impresii și am constatat încă o dată că astfel de deplasări uh, nu sunt uh, călătorii de plăcere și de destindere. Plecam dimineața la 7 și ne întorceam seara la 11. Am reușit în cursul acestor zile să vizităm foarte multe locuri și să purtăm discuții la nivel înalt și cu miniștri. Deci, încă o dată, mulțumesc și m-aș bucura să revin și ca persoană particulară în Slovenia. Nicholson. Mulțumesc, domnule Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am văzut uh, imperiul uh, BMW al lui Albertes când am fost în Slovenia și acum știm cât de repede conduce pe autostradă. Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor pentru organizare. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Bogovici, să-i spun că a fost o gazdă excelentă. Această vizită a fost foarte informativă. E clar că Slovenia a făcut foarte multe progrese. Cu siguranță mai are drum de parcurs, însă vreau să îi asigur că cred că vor avea un viitor foarte prosper. Vreau să mulțumesc tuturor. Acest lucru dovedește încă o dată importanța ca noi, membri ai eh, diverselor comisii, să ne deplasăm pe teren, să vedem exact care sunt problemele cu care se confruntă localnicii, pentru că acest lucru ne va ajuta să ne lărgim vederile și să înțelegem mai bine problemele cu care se confruntă diversele zone ale Europei. Europa este foarte diferită de la nord la sud, de la est la vest și provocările sunt uh, la fel. Am uh, luat notă și de provocările cu care se confruntă acolo apicultorii. Mulțumesc uh, încă o dată și abia aștept să mă reîntorc în Slovenia. Mulțumesc, domnule Nicholson, pentru aceste observații. Domnul Agniu are cuvântul. Mulțumesc. Eu nu am fost uh, în această deplasare, însă am fost în Cork, care este în Irlanda, la un eveniment al Uniunii Europene, unde am întâlnit un tânăr fermier din Slovenia, care mi-a spus uh, ceva ce m-a surprins. A spus că mulți tineri fermieri pleacă din Slovenia, sau dacă nu pleacă din Slovenia, cumpără pământ în Serbia, care nu este în Uniunea Europeană, astfel încât să aibă acces la piața piața rusească. Aș vrea să știu dacă domnul Bocovici poate să confirme sau să, ne, să infirme acest lucru. De asemenea, s-a vorbit despre efectele schimbării uh, climatice care se resimt și în Slovenia din cauza înghețului um, din primăvară. Cred că ar trebui să fim cu toții atenți la acest lucru și să avem grijă că temperaturile nu cresc și mai mult. Mulțumesc! Doamna Neuchel. Dragă Franță, numele socialiștilor și democrațiilor și cred că și numele lui Eric, aș dori să îți mulțumesc. Deplasarea a fost uh, excelent organizată. Dacă nu vei mai avea mandat în Parlament, vei putea fi un ghid turistic excelent. Vreau să susțin toate afirmațiile colegilor dinainte cu o singură observație. Pentru mine a fost uh, însă o plăcere, pentru că toți au punctat că ar fi fost o deplasare de lucru, da, într-adevăr, dar a fost excelent organizată. Am putut să cunoaștem lucruri extraordinare despre Slovenia, uh, cetatea uh, care uh, este iluminată noaptea și care oferă o priveliște minunată asupra orașului. Deci am putut combina astfel de experiențe cu activitatea noastră tu faci parte integrantă din uh, acea regiune, toată lumea te cunoștea și Aș dori să-ți mulțumesc încă o dată pentru faptul că ai făcut posibil uh, întâlnirea cu Ministrul Agriculturii, care m-a surprins că mm, vorbea perfect germană, deci am reușit să comunicăm foarte bine. Și tocmai uh, această posibilitate de a vorbi cu responsabilii în uh, domeniul agriculturii ne-a oferit foarte multe. N-a fost o călătorie de plăcere, dar a fost una foarte informativă. Mulțumesc, doamna Sera. Mulțumesc, domnule președinte. Nici eu nu am prea multe de adăugat față de cele ce s-au spus până acum. Vreau să-i mulțumesc domnului Bogovici pentru modul în care a organizat această vizită. Am avut numeroase discuții și am aflat foarte multe lucruri despre uh, activitatea agricolă din Slovenia, în special din zona de est, și am vorbit despre chestiuni care au legătură cu fermierii, prețurile din agricultură, solurile, sectorul uh, uh, produselor lactate și așa mai departe. Cred că această misiune a fost foarte interesantă și cred că ar trebui să păstrăm această direcție în comisie. Mulțumesc, domnul Osling are cuvântul. Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Bogovici pentru că a fost o deplasare informativă, dar o plăcută deplasare în interes de serviciu, să-i spunem așa. Ce m-a impresionat pe mine este faptul că încă trăiesc atâția oameni de, din agricultură la o mărime medie de 8 hectare uh, pe uh, exploatație, sigur nu este ușor. Și turismul joacă un rol important în această țară. Și de aceea banii din pilonul 2 uh, pot fi foarte bine combinați aici. Deci iată un exemplu uh, a modului în care banii europeni pot fi cheltuiți judicios și pentru viitor. În această țară există și o atitudine foarte pozitivă vis-a-vis -vis de Europa, pentru că oamenii își dau seama că profită de pe urma unei piețe comune și a Uniunii Europene. pentru că beneficiază și de mijloacele financiare care ajung în această țară. Mulțumesc, domnule Bocovici. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru toate aceste cuvinte frumoase. Aș vrea să-i răspund domnului Agnew. Sper că data viitoare va fi și el prezent în Slovenia. Acolo există aproximativ 70.000 de ferme active aproximativ 20.000 uh, uh, depind de produsele agricole și ce s-a întâmplat în această perioadă, 2007-2013, aproximativ 4.000 de tineri au fost implicați în programul pentru tinerii fermieri și cred că acesta a fost uh, un element cheie al um, programului de dezvoltare rurală și al politicii agricole comune. Așa cum ai spus și tu, Martin, aceste aceste ferme mici ne permit o mai mare diversificare și Acestea reprezintă un răspuns la problemele legate de comerțul cu produse agricole și mă bucur că avem tineri fermieri în Slovenia. Același proces um, se înregistrează peste tot de altfel. Numărul fermelor este în scădere, însă dacă păstrăm politicile bune, vom putea să facem ca această scădere să nu mai fie așa de accelerată și văd că există conexiuni directe între producători și consumatori, mai ales la nivelul acestor ferme mici, lucru care este de asemenea important. Uh, Într-adevăr, la început uh, s-au uh, cumpărat pământuri în Serbia. Dacă ne uităm la exporturile că, către Rusia, astăzi um, există exporturi către Belarus uh, sau Kazakhstan. Și um, acestea sunt noile destinații deoarece Rusia și-a închis piața. Într-adevăr, aceste lucruri se întâmplă, însă tinerii rămân totuși în domeniul agricol. În domeniul agricol. Ce se întâmplă cu încălzirea globală? Și eu am suferit anul acesta din cauza înghețului de pe 26 aprilie. Au fost uh, afectate numeroase livezi și numeroase vițe de vie ar, trebui, ar, fi, ar fi trebuit să fie între 120 și 130 de tone de uh, struguri și a fost numai 20 de tone, deci aproximativ 14%. Noi uh, am reușit uh, să protejăm livezile împotriva grindinei și în livada mea, de exemplu, eu am uh, niște sisteme de irigare. Colegii din Israel ne-au prezentat ieri sisteme cu uh, picurare, cu picături mici. Însă, în, Au- în Croația și în Ungaria au existat probleme de gestionare a riscului. Uh, Protecția împotriva acestor înghețuri presupune foarte mulți bani și de aceea oamenii nu o folosesc foarte des. Cred că e necesar deci să facem ceva în acest sens, pentru că ne-am gândit la foarte multe lucruri, însă e nevoie de atâta apă încât câteodată e dificil să punem în aplicare astfel de metode. Ce am încercat să vă spun și ce am încercat să vă arăt uh, în timpul acestei deplasări în Slovenia, Slovenia a fost să înțelegem că este foarte necesar să facem legătura dintre orașe și sate, să folosim aceste fonduri pentru dezvoltare rurală și nu numai. În Slovenia am folosit și alte fonduri, fondurile de coeziune, de exemplu, iar acum calitatea vieții în Slovenia, în zonele rurale, în cea mai mare parte, a ajuns din urmă calitatea vieții din orașe și dacă oamenii nu se mai mută la oraș, atunci nu va mai exista uh, și penuria de locuri de muncă la, în zonele rurale. Trebuie să încurajăm, deci, pe oameni să rămână la țară și Cred că pentru 2013, 2007-2013 am reușit să combinăm foarte bine toate instrumentele financiare în uh, atingerea acestor obiective și cred că uh, toată lumea din Slovenia a apreciat acest exercițiu deoarece rezultatele din um, sondaje cu privire la percepția vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană s-au îmbunătățit Uh, eu um, țin, țin foarte mult la, la țara mea și mă bucur de această schimbare. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim, uh, Franz. Er, confirm faptul că ai fost un ghid foarte bun. Aș vrea să spun și eu două cuvinte la final. Cred că um, diversitatea în domeniul agricol din Slovenia a fost uh, surprinzătoare și vedem de asemenea rolul important al uh, Uniunii Europene. Am uh, descoperit această țară, istoria recentă, modul în care s-a rupt de evenimentele din istoria recentă și modul în care uh, Domeniul agricol a reușit să se adapteze la uh, noile schimbări, la noile tehnologii și cred că avem uh, foarte multe de observat și de învățat din dinamica din sectorul agricol din Slovenia, pe care ne-a ajutat să o descoperim uh, în acele câteva zile. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc și secretariatului. Uh, pentru că a organizat acest sejur excelent. Vă mulțumesc și pentru această dezbatere fructuoasă. Aș dori acum să vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi din această dimineață. Acesta are legătură cu bugetul general, descărcarea pe 2015. Dau cuvântul lui Albert. Domnule Des, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eric, vreau să te întreb dacă am putea anticipa punctul 11 de pe ordinea de zi și să discutăm punctul 10, pentru că Peter iar se află încă la Comisia pentru Petiții. Dacă nu se poate, am să fac eu o prezentare. Alors, le pro... Avem o problemă de ordin tehnic. Comisia e prezentă aici pentru descărcarea de buget. Um, vreau să întreb, uh, vreau să vă întreb dacă ați putea totuși dumneavoastră să faceți o prezentare în locul domnului Iar pe aceste chestiuni, astfel încât să nu trebuiască să schimbăm și să profităm totuși de prezența comisiei, care poate să ne ofere reacții cu privire la descărcarea pe 2015. Dacă sunteți de acord, deci vom rămâne uh, pe această ordine de zi. Ok, sunt Bun, mulțumesc. Peter Iar mi-a lăsat avizul dânsului, aș dori să vă prezint. Termenul de depunere a amendamentelor este 5 decembrie, anul curent, și probabil se va vota în comisie pe 25-26 ianuarie anul viitor. Puncte cheie. <clears throat> Cota de eroare pentru anul 2015 s-a îmbunătățit față de 3,2 din anul precedent, deci o rată de eroare respectiv mică. Rata din pilonul 1 de 2,2% diferă însă mult de cea din pilonul 3 cu 5,3%, deci îmbunătățiri sunt necesare în acesta din urmă. Care sunt uh, greșelile constatate. De pildă, suprafețe incorrect uh, specificate, dar fără intenție. Deci nu este vorba de înșelăciune aici. Apoi, anumite greșeli uh, rezultă uneori și din actualizarea sistemului și Peter iar solicită o mai bună diferențiere a tipurilor de erori făcusem și eu acest lucru, în special în ceea ce privește plățile directe. Propunerea vizează o uh, categorizare pe patru categorii. În primul rând, erori care nu au uh, efect negativ asupra finanțării. În al doilea rând, uh, greșeli făcute uh, din neglijență, neglijență gravă și patru, corupție. Dacă, de pildă, s-a arat cu 2 metri mai încolo, această chestiune nu vizează statul, de pildă. Uh, Peter Iar salută și raportul de activitate a Direcției Generale Agri, în care se subliniază și rolul activității uh, asociațiilor profesionale. Salută în același timp noul concept propus de comisie pentru analizarea ratei de eroare. Și iar acum, Peter, poți să prezinți ultimul punct, acolo unde se vorba. Da, domnule Iar, vă rog. Da, mulțumesc. Am avut în același timp un vot la Comisia pentru Petiții, unde sunt coordonator și nu m-am putut împărți în două. Veștile bune pe care coordonatorul nostru le-a prezentat uh, deja um, trebuie totuși actualizate pentru că um, eu planificasem miercurea trecută la Strasburg o reuniune a raportorilor din umbră, reuniunea care ne-a fost refuzată de către administrație. Am redactat o scrisoare de protest în acest sens adresată președinției noastre, pentru că există o zicală prusească. Pe timp de pace, administrația înlocuiește inamicul. Deci dacă raportorul și raportorii din umbră convin să organizeze un, uh, o întâlnire, atunci administrația nu are dreptul, și nu mă refer aici la secretariat, de a refuza o astfel de întâlnire. E prima dată când mi se întâmplă așa ceva. La nivel european se pare că se mai întâmplă, nu și la nivel național. La Strasburg ar fi fost uh, un, o dată corespunzătoare, organizasem deja cu ceilalți colegi și data și ora și dacă astfel de lucruri uh, se întâmplă datorită unor sincope administrative, uh, trebuie semnalat acest lucru. Eu fac parte dintre cei care uh, pun accent pe organizarea unei întâlniri cu raportorii din umbră pentru că acest lucru îmbunătățește calitatea vizului. Deci a fost această vestea proastă care însă nu a depins de noi. În primă fază nu venea să cred că există așa ceva, dar iată că există. Uh, dar m-am plâns deja și dacă președintele comisiei noastre primește un răspuns, atunci vă rog să îmi susțineți pledoaria. Pentru că dacă vrem o întâlnire a raportorilor din umbră, atunci asta trebuie să poată avea loc. Merci, monsieur Des et monsieur Iar. Mulțumesc domnilor Des și Iar. Domnul Peder. Meneer de voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Iar, un uh, aviz excelent cu privire la descărcarea pe 2015. Aș avea câteva observații, dacă îmi permiteți. În prima parte a prezentării ați vorbit de o rată de eroare de 2,2, un um, rezultat foarte bun. În al doilea pilon, rata de eroare este mai mare decât în primul pilon. Cred că este important ce vedem aici, faptul că valorile sunt diferite pentru fiecare pilon. Astfel, Sperăm că pe viitor Curtea de Conturi ne va da datele um, separat pentru ambii piloni. Și apoi, dezvoltarea rurală, costurile, opțiunile de costuri simplificate. S-ar putea ca acestea să ducă la mai puține erori. Cel puțin așa am auzit, să ne gândim la uh, Uh, costurile unitare standard sau la contribuțiile forfetare. Cred că acestea ar fi mai simple și ar uh, stimula și spiritul antreprenorial. Și nu în cele din urmă, mă bucur că Curtea de Conturi și Comisia se uită la indicatorii de performanță bazați pe buget. Cred că aceștia sunt foarte importanți pentru inovație. Vreau să vă mulțumesc din nou, domnule raportor, pentru avizul dumneavoastră. Este o chestiune importantă și abia aștept să colaborăm și pe viitor. Mulțumesc, domnul Belder, doamna Sera. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să știu dacă raportorul ne poate explica ce înseamnă acest program pentru entitățile mai mici. Dacă ar putea să ne dea câteva explicații cu la punctul 6, vă rog. Sigur. Domnul Viegas. Bună ziua. Eu um, M-aș poziționa diferit față de ceea ce s-a spus uh, legat de ședința raportorilor din umbră din timpul săptămânii de plenară de la Strasburg. Desigur, nu vreau să se nege posibilitatea ca în cazuri excepționale să se organizeze astfel de sesiuni um, la Strasburg, însă aș vrea să subliniez faptul că sesiunea plenară de la Strasburg este foarte importantă și foarte încărcată, avem foarte mult material de studiat, este o săptămână grea um, luna are patru săptămâni și um, nu mă surprinde faptul că se privilegiază săptămâna de plenară și uh, că celelalte ședințe se organizează în celelalte trei săptămâni ale lunii. Așa că nu ar trebui să supraîncărcăm agenda noastră din timpul plenarei, care este deja destul de încărcată, fiindcă trebuie să votăm pe toate dosarele. Și mie nu-mi place să votez așa legat la ochi. Da, probabil că aceasta a fost um, o situație excepțională, însă principiul nostru este ca în măsura posibilului să nu stabilim reuniuni de coordonare sau ale raportorilor din umbră în timpul um, plenarei de la Strasburg, care este o săptămână foarte importantă și în care trebuie să ne mobilizăm toți pentru a ne pronunța pe atât de multe puncte importante de pe ordinea de zi. Legat acum de acest document, sunt de acord cu ceea ce s-a spus legat de rata de eroare, care este diferită de la pilonul 1 la pilonul 2. Aici trebuie să subliniem nevoia de simplificare, nevoia de a simplifica procedurile, astfel încât să nu se mai pună problema cheltuielilor um, inadmisibile, care nu au fost raportate corect și care sunt um, cauza multor din, multora dintre a, aceste erori, așa cum a, văz, uh, a identificat Curtea de Conturi um, în um, achizițiile publice. Și o altă preocupare, importanța instrumentelor financiare ca instrumente tot mai privilegiate în cadrul politicii agricole comune. Acest lucru ne pune destul de multe probleme, deoarece nu există o monitorizare clară și um, în cadrul acestei monitorizări um, apar foarte multe dificultăți. De aceea trebuie să fim foarte prudenți în acest sens. Și un alt aspect care ne preocupă nu este neapărat perspectiva contabilă în care facem lucrurile, ci modul în care se distribuie fondurile din cadrul politicii agricole comune, cu predilecție spre anumite tipuri de culturi, lucru care duce la o concentrare a fondurilor în nordul și în estul Europei și nu există o distribuție egală între micii și mari agricultori, lucru care duce la sancționarea unităților uh, agricole mici. Și aici ne menținem părerea critică. La fel ca părerea critică vis-a-vis -vis de modul în care acționează instituțiile. Considerăm că ar trebui ca politica agricolă comună să aibă o pondere mai scăzută în buget. Și aceasta este o critică pe care am mai adresat-o și pe care o mai adresez și de data aceasta. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Selimovici. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest raport, este o propunere foarte bună. Dați-mi voie să încep prin a spune că 2015 a fost primul an de punere în aplicare completă a politicii agricole comune 2015 a fost și anul în care s-a, a început noua perioadă de programare. Cred că majoritatea aspectelor din această propunere sunt bune, sunt de acord cu propunerea, cred că putem să lucrăm pe marginea acesteia, însă am câteva puncte pe care doresc să le menționez. În primul rând, salut faptul că rata de eroare a continuat să scadă în uh, raport uh, cu 2009 și a ajuns la 1,9 Uh, în 2015 a fost 3,6 în 2014. Dincolo de aceasta avem însă nevoie de rapoarte cu rezultate precise pentru a putea controla frauda și trebuie să avem o abordare ambițioasă ca să mm, reducem și mai mult rata de eroare care încă depășește pragul de 2%. Și aș avea câteva întrebări cu privire la punctul 6. S-au referit și alți antevorbitori la acesta. Cred că este foarte important să știm exact um, la ce se referă ideile de la punctul 6, astfel încât să putem înainta amendamente sau să facem sugestii de modificare a propunerii. Și apoi um, evaluarea situației socioeconomică în zonele rurale este de asemenea importantă și o vom solicita. În acest sens, avem nevoie de un cadru comun de evaluare și de monitorizare cu rezultate comune și cu indicatori de impact comuni care să poată fi folosiți de Comisia Europeană și de statele membre. Sper că acestea vor oferi o bază solidă pentru măsurarea performanței politicii agricole comune. Cred că ar trebui să fim mândri și ar trebui să vedem modul modul în care am gestionat politica agricolă comună împreună cu alte bunuri publice, de exemplu, menținerea zonelor rurale ale Uniunii Europene. Aș vrea să salut toate eforturile în vederea unei și mai mari simplificări. Am avut um, o expoziție la Parlament cu privire la formularele care trebuie completate astfel încât să ajungi uh, să ai acces la fonduri. A fost o expoziție foarte interesantă. Eu cred că acest proiect de aviz este o bază foarte solidă de plecare, cu o abordare realistă legată de punerea în aplicare a politicii agricole comune. Eu probabil voi veni oricum cu câteva amendamente la acest proiect de aviz. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kadenbach. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc colegului Tes pentru faptul că l-a înlocuit pe domnul Iar și domnul Iar să-i mulțumesc pentru aviz. În calitate din raportor din umbră, cred că este important să avem astfel de reuniuni comune. Totuși, nici eu nu consider că săptămâna de Strasburg ar fi momentul cel mai potrivit, pentru că cu toții avem multe alte angajamente și, de asemenea, din staful nostru nu sunt neapărat întotdeauna acei prezenți care coordonează aceste dosare. Deci, uh, cred că se impun astfel de ședințe la Strasburg doar atunci când uh, e vorba de chestiuni urgente. În rest, locul lor este aici la Bruxelles. Apoi, în ceea ce privește rata de eroare, este mesajul cel mai important din această comunicare, cum se pare. Și subliniez pare, pentru că eu fac parte și din Comisia de Control Bugetar și eu vreau să subliniez faptul că o rată de eroare ridicată nu înseamnă automat că banii contribuabililor noștri sunt uh, cheltuiți uh, um, fără cap sau uh, risipiți și nu înseamnă totdeauna corupție, ci arată uneori că anumite procese administrative poate nu sunt ideale și se ajunge astfel la înregistrări contabile greșite. Deci, astfel de rate de eroare nu trebuie privite întotdeauna ca o chestiune negativă. A rezultat acest lucru și din controlarea fața locului a curții de conturi în ultimii ani. Cred că și statele membre au învățat să se concentreze mai mult asupra celor aspecte care generează astfel de greșeli. Și pe mine mă bucură faptul că am reușit să scădem rata de eroare de la 3,6 la 3,2%, dar uh, trebuie să ținem cont și de aspectele de fond pe care tocmai vi le-am prezentat este rata cea mai mică de eroare dintre toate domeniile de politică care se află sub administrare partajată. Se impune să menționăm și acest lucru. În practică știm că 80% din execuția bugetară a uh, bugetului Uniunii Europene se face în uh, gestiune partajată. Deci atât Comisia cât și statele membre răspund. Există însă diferite rate de eroare menționate de Curtea de Conturi și de Comisie. 5,3 sau 4,16 în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Cele două instituții folosesc uh, metodologii diferite. Nu cred că se ajunge prea curând la o armonizare. Surprinzător și, pe de altă parte, uh, un aspect bun este faptul că așa funcționează colaborarea. Curtea de conturi a efectuat doar 180 de controle și um, comisia însă mult mai multe, deci iată că acest lucru confirmă necesitatea auditării prin uh, eșantioane mai ales că astfel de controle la fața locului ar costa și foarte mulți bani. Împreună, anul trecut au existat îmbunătățiri și datorită acestui cadru nou introdus de evaluare comună. și aceste afirmații sunt valabile pentru toate domeniile în care colectăm date în Uniunea Europeană. Deci să evităm colectarea în bază, pe bază de indicatori diferiți, pentru că altfel avem uh, date foarte multe, dar în realitate un fel de cimitir de informații pentru că, să spunem, unul măsoară înălțimea merilor, în timp ce pe alții internet, interesează ce randament au acei pomi. Criteriile de accesare au devenit mai clare, nu se mai vorbește despre densitatea animalelor. Cei care știu despre ce e vorba ă, știu despre ce este vorba pentru că aceste animale nu sunt betonate, sunt uh, dinamice, în mișcare, se mai nasc, mai mor. Deci aici se impun alte criterii. Eu nu sunt neapărat un susținător al ratelor forfetare, dar, pe de altă parte, permite totuși o decontare mult mai simplă. Și astfel și se pot evita foarte multe greșeli. E mai util așadar să facem o plată pe metru pătrat pentru o clădire decât să adunăm toate cheltuielile aferente. La punctul 2 voi apăra puțin rata tradițională mai ridicată a programelor de dezvoltare rurală pentru că programele sunt ceva mai complexe și și această rată de eroare a scăzut în ultimii ani constant și, așa cum mai și spuneam, rata de eroare nu este neapărat indicatorul cel mai fiabil. La punctul 4, da, acolo unde se presupune o raportare uh, inexactă de către statele membre, vreau să mai uh, menționez că există posibilitatea pentru statele membre să facă corecții. La punctul 6, mi-aș dori ca acesta să fie eliminat pentru că eu consider că programele mai mici din pilonul 1 nu trebuie mutate în pilonul 2 pentru că acolo ar avea nevoie de cofinanțare și în plus cu acest transfer uh, rata de eroare din dezvoltarea rurală ar putea crește. Dar poate că domnul Iar îmi poate explica la ce anume se referea. Și apoi mai sunt și alte amendamente mai mici care ar depăși însă timpul alocat acestei discuții. Dat fiind faptul că fac parte și din Comisia de Control Bugetar, uh, am senzația că uh, a intervenit o eroare la pagina 15 unde se vorbește de uh, deficiențe în sistemul de identificare a parcelelor. Dar în engleză se pare că este o problemă. Pentru că se vorbea de gropile de gunoi în loc de parcelele de teren. Merci beaucoup, Madame Redenbach. La parole de Madame Noșel. Mulțumesc, doamnă Crenor. Uh, uh, uh, nici nu mai am ce să completez. Am că aș fi avut câteva întrebări uh, uh formulate poate nu atât uh, de riguros. Uh, pentru mine controlul bugetar este totuși un domeniu nou și de aceea am totuși o întrebare concretă. Ce este rata de eroare. Pe mine m-ar interesa o definiție a acestui termen. M-aș bucura dacă ați putea transmite biroului meu o astfel de definiție. Vreau să știu dacă se calculează per program, pentru că atunci e logic că la pilonul 2 avem altă rată de eroare decât la pilonul 1. Dacă are de-a face cu un anume volum, uh, uh, e iarăși altceva. Înțeleg că este vorba de un procent. Și chiar dacă sunt deja de 2 ani în Parlament, vă rog să mă mai susțineți cu aceste informații și anume în ce constă această rată de eroare. Mulțumesc. Merci, Madame Noichel. La parole de Monsieur Dantin. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Dantin. Mulțumesc, domnule președinte. Recent am avut ocazia să vorbesc cu noul președinte al Curții de Conturi, care nu este nimeni altul decât uh, fostul nostru coleg, uh, președinte al Comisiei Jurii în fosta legislatură. O curte de conturi uh, are rolul de a face adăugiri și de a controla aceste uh, adunări. Însă, Trebuie să vedem uh, ce a inclus curtea în uh, acest uh, raport. Se pare că s-au identificat probleme deoarece dosarele nu au fost complete, dar chelgelile au fost făcute cheltuielile făcute au avut rezultatele care merg în direcția politicilor controlate sau nu? Nu prea știm acest lucru. Deci, trebuie ca acest control al curții să ne ajute să judecăm bazele politicilor noastre și ale politicilor noastre publice în special. Așa cum a spus și raportorul, nu trebuie să ne rezumăm numai la a vedea dacă un dosar este complet sau nu. Astfel, consider că, de fapt, Curtea de Conturi ar trebui să vadă dacă aceste dosare sunt complete pentru a vedea dacă s-au adăugat uh, diverse elemente la diversele niveluri administrative. În momentul în care merg în diferite state membre, nu prea reușesc să găsesc intenția cu care am pornit noi la drum, pentru că la fiecare nivel administrativ s-au adăugat anumite elemente pentru a se proteja noi, în calitate de parlamentari, trebuie să mergem la sursă și să vedem politica așa cum am venit noi cu ea, pentru că legitimitatea este a politicii ori- originale, inițiale, nu celei distorsionate. E mai mult decât controlul cifrelor. Uh, noi am uh, cerut Comisiei și Consiliului ca în momentul în care, într-un stat membru, în urma controlelor se arată o diminuare a ratei de eroare, aceste controle să fie mai puțin severe. Mi-ar plăcea ca în următorul raport curtea să ne arate cum s-au um, cum au devenit mai puțin severe aceste controle, deoarece suntem deja în cel de-al patrulea an al politicii agricole comune. Mulțumim, domnul Agnew are cuvântul. Thank you. This debate... Mulțumesc. Mi se pare că dezbaterea aceasta este împărțită în două. Avem o parte de gospodărie și o alta care se referă chiar la buget. La gospodărie, pe mine nu mă deranjează dacă uh, avem o reuniune uh, plină de nervi luni seara la Strasburg, uh, dar uh, asta cu condiția să nu vorbesc în plenară și depinde și de asta dacă sunt pentru sau împotrivă. Uh, și aș mai spune uh, că dacă s-ar uh, decide să ținem reuniunea agri joi după amiaza la Strasburg după vot, nu ar merge prea bine. Însă, regulamentul de procedură spune, și sper că sunteți atenți la ce zic, pentru că văd că vă uitați în altă parte, deci regulamentul de procedură spune că nu pot avea loc reuniuni de comisie la Strasburg, dar poate că uh, greșesc. A doua parte a dezbaterii se referă la bani uh, cheltuiți aiurea și vorbitorul din dreapta mea a fost destul de elocvent în acest sens. În Regatul Unit, noi ne străduim foarte tare ca banii să nu fie cheltuiți aiurea. Facem eforturi atât de mari și durează atât de mult încât până la urmă primim amenzi de la Uniunea Europeană pentru că facem plățile cu întârziere. Deci se poate să și exagerez cu precauția și acesta este un motiv foarte bun pentru Brexit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Flanagan! Vorbiți despre rata ridicată de eroare la pilonul 2. A existat un raport din partea Comisiei de Control Bugetar din 2014 care a pus accentul pe pilonul 2 și ei au identificat ca una dintre probleme suprareglementarea la nivel național, gold plating. Una dintre probleme este că pilonul 2 a fost totdeauna mai complex. Noi acum simplificăm pilonul 1 uh, cu prioritate, chiar dacă este evident că există probleme mai mari la pilonul 2. În ceea ce privește procedura și modul de funcționare a acestei instituții, am fost la o reuniune agri uh, ultima dată când uh, Comisia, de, Comisia Agri a avut loc în același timp cu Cocobu eu sunt membru și acolo și aici. Și uh, mă străduiam să alerg uh, ca să văd uh, ce se spune în acea reuniune și n-am reușit să ajung la timp ca să văd ce se spune la Cocobu despre Agri pentru că eram la Agri. Dar când am ajuns, domnul Țeler spunea că e păcat că oamenii nu pot să fie în sală că nu vin colegii, dar nu putem să fim uh, în două locuri deodată. Uh, și uh, uh, se spune că la agricultură nu se cheltuiesc bine banii și că partea cea mai mare din buget e dedicată agriculturii. Eu cred că ar fi bine să ne organizăm mai bine și să putem participa la toate reuniunile, în primul rând. Și un lucru care confirmă ce credeam eu despre Parlament înainte să vin aici este următorul. Domnul Țeller, care este de la PPE, ceea ce pe mine mă cam nelămurește, a spus că el uh, e puțin preocupat de faptul că multe, mulți din bani, multe dintre fonduri merg la fermele cele mai mari. Dar uh, mi se pare ciudat pentru că partidul Fine Gael din țara mea este membru în PP și eu credeam că la PP se dorește ca banii să ajungă la uh, agricultorii cei mai bogați și se pare că nu e așa. Uh, și mă întreb dacă se va asculta ce spune domnul Zeller, pentru că e foarte greu să explici cum cheltuiești 40% din buget pentru un anume grup de persoane și acele bani ajung, acei bani, mă scuzați, ajung până la urmă la multimilionari. Cum se justifică așa ceva? Domnule Agnew, doriți să mai luați cuvântul? Am un punct de procedură în legătură cu ce a spus Luke Flanagan chiar acum. Eu știu că regina noastră nu e regina Irlandei, dar e mai mult decât regina Angliei, este regina Regatului Unit. Și cred că îmi va mulțumi pentru că vă amintesc acest lucru. Voilà. À l'évidence, elle est un bon défenseur. Je euh, passe la parole à la, à la Commission, à, à la personne Mme Borgman, si vous voulez bien. De la Comisie, Mme Borgman. Thank you, Chair. Uh, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte. A fost foarte interesantă această dezbatere. În primul rând, în legătură cu proiectul de aviz, salutăm faptul că Comisia dumneavoastră recunoaște reducerea ratei de eroare și, după cum spunea doamna Kadenbach, rata de eroare identificată de curte corespunde cu uh, ce se prezintă în raportul anual de activitate al DG Agri, unde rata de eroare este de 0,2%. Așadar, după cum a spus și curtea, este cam aceeași rată de eroare pe care o stabilit-o și ei. Am putea să inversăm argumentul și să spunem că beneficiem de asigurare pentru mai mult de 97% din bugetul agri. E și asta o perspectivă, pentru că vorbim întotdeauna de rata de eroare, dar n-ar fi rău să ne gândim și la uh, părțile care merg bine. O idee pentru proiectul de aviz. Și câteva comentarii acum. Mai mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la reformă și la faptul că 2015 a fost primul an al reformei. Este corect, a fost primul an în care am pus în aplicare, de exemplu, reforma la plățile directe. Dar plățile s-au făcut doar în anul financiar 2016. Așadar, în această rată de eroare nu se reflectă reforma plăților directe. Domnul Belder s-a referit la costurile simplificate, la, la dezvoltarea rurală și sumele forfetare. Lucrăm la asta pentru noua perioadă de programare 2014-2020 și am limitat cheltuielile uh, în acest sens pe 2015. Sperăm ca tendința ratei de eroare în scădere la al doilea pilon să continue. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Kadenbach și pentru că a menționat faptul că în Comisia de Control Bugetar um, confundă uh, în ceea ce privește sistemul de identificare a parcelelor uh, parcelele cu gropile de gunoi. Da, e vorba de parcele, nu știu de unde vine acest termen de landfill în textul în engleză. Dar de patru ani încoace se folosește raportul COCOBU și ne bucurăm dacă ne veți sprijini să scoatem acest termen din text. Încă două lucruri legate de proiectul de raport. Nu v-ați referit la uh, punctul 9, dar în acesta se vorbește despre sistemul de identificare a parcelelor și se spune că va avea loc inițial o creștere a ratei de eroare pentru că sistemul este nou. Uh, noi nu credem că va fi așa. Noi am folosit acest sistem LPIS de când am introdus uh, Ajax în 1997. Au existat erori în sistemul LPIS, însă nu credem că va crește rata de eroare din cauza reformei și nu cred nici că Curtea de Conturi a confirmat uh, acest lucru în raportul său, pentru că acest raport nu se referă la uh, uh plățile directe reformate, nu încă. Unii dintre dumneavoastră au vorbit și despre punctul 4. Uh, nu credem că statele membre nu credem că statele membre raportează greșit, ci credem că statele membre raportează erori pe care le identifică, dar nu identifică totdeauna toate erorile. De aceea, Comisia, în raportul său anual de activitate, uh, ajunge la o mărire a ratei de eroare raportată de statele membre. Dar nu e vorba de o raportare greșită, e vorba pur și simplu de o uh, inexactitate a sistemului. Cred că e important pentru că noi în fiecare an uh, analizăm rapoartele pe care le primim și nu am găsit cazuri de raportări greșite sau intenționat greșite. Pur și simplu, uneori, sistemele nu percep, nu registrează toate erorile din statele membre. De aceea apare diferența aceasta între documente. Și în cele din urmă, dacă tot vorbim despre statisticile de control, Uh, s-a referit și doamna Karnbach la acest lucru. Noi ne bazăm pe controlele făcute în statele membre. Aceasta este partea principală din sistem. Nu începem de la auditul Comisiei, nici de la al curții de conturi, ci ne bazăm pe uh, ce se face în statele membre. Abia apoi analizăm cum au mers acele controle. Acesta este cadrul de control. În orice caz, mulțumesc mult pentru acest aviz care recunoaște reducerea ratei de eroare. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamnă Borgman, pentru această declarație. Domnul Agnew, văd că dorește din nou să ia cuvântul în numele reginei. Uh, am pus o întrebare legată de ce spune regulamentul de procedură privind organizarea de reuniuni de comisii la Strasbourg și nu mi s-a răspuns. Răspunsul este că um, Regulile prevăd ca reuniuni, cum ar fi reuniuni între raportorii din umbră, să nu se organizeze la Strasburg în timpul sesiunii plenare. Însă, de fapt, se cer în permanență derogări și se și acordă. Așadar, până la urmă, este decizia președintelui Parlamentului. Însă și noi, ca și multe alte comisii, avem multe derogări pentru reuniunile de raportori din umbră de la Strasburg. Dar este important ca acestea să nu coincidă cu alte reuniuni importante sau cu evenimente importante din plenară. Nu organizăm reuniuni în paralel cu votul, de exemplu, și sigur că se pune și problema obținerii de interpretare. Dar aveți dreptate în teorie. Principiul spune că nu se pot organiza aceste reuniuni, de aceea se cer derogări. Merci. Mulțumesc. Doamna Neuchl, doriți să completați? Da, am o întrebare suplimentară pentru comisie. Cum se calculează rata de eroare? Per program, per uh, uh contingent de plată per mie de euro? E o întrebare foarte concretă, pentru că noi vorbim mereu despre rata de eroare și aș vrea să primesc un răspuns. Ce este rata de eroare? Uimena Bochman. Mm. Vă rog, doamna Bochman. Doamna Bochman și după aceea domnul Iar pentru concluzii. Sigur, vorbim de rata de eroare a curții de conturi, așadar curtea de conturi ar trebui să vă răspundă, însă eu pot să vă spun că curtea uh, face un eșantion per fond, unul pentru primul pilon FEAG, unul pentru dezvoltarea rurală în care este inclus programul LIFE și alte cheltuieli de la rubrica 2 din CFM Așadar, realizează eșantioane care acoperă toate statele membre. Și apoi au o, la sfârșit o rată de eroare pentru FERG și una pentru toate cheltuielile de la rubrica 2 din CFM. Asta este metodologia curții. În raportul anual de activitate al Comisiei, noi avem și un mod de calcul pe fiecare fond în parte, dar și unul pe plățile directe și unul pentru cheltuielile de piață și unul pentru dezvoltarea rurală. Noi ne bazăm pe statisticile de control ale statelor membre și pe completările noastre, rezultatele auditurilor noastre și așa mai departe. Doamna Noihl, atunci aș vrea doar să, să fie clar. Pentru mine este chestiunea de bază aici dacă se calculează per program, per plată, per uh, stat membru, pentru că noi discutăm aici și cred că uh, dacă aceste uh, rate de eroare sunt atât de diferit calculate, înseamnă că comparăm merele cu perele. Asta vreau eu să spun. There has been a long... A existat o discuție foarte lungă pe tema diferențelor de metodologie uh, folosite între metodele folosite la Comisie și cele de la Curtea de Conturi. Dar după cum a spus doamna Kadenbach, la sfârșit rata de eroare globală pentru cele două fonduri este similară. Deci în raportul Comisiei rata de eroare a fost 4,1 99 pentru FADR și 4,47% pentru FEAG primul pil, 1,77% pentru primul pilon, mă scuzați, și cifrele curții erau similare. Dar curtea a decis să aibă o declarație de asigurare pe tranzacții și fac un eșantion pentru întreaga Europa. Comisia se bazează pe cifrele furnizate de statele membre și pe propriile audituri și până la urmă ajungem la o rată similară, după cum spuneam, peste 97% din bugetul uh, uh, agricultură primește asigurarea. Asta e concluzia care contează. Merci. Uh, Monsieur Flanagan a demandé la... Domnul Flanagan a dorit să mai intervină. Thank you. One of the problems... După părerea mea, una dintre problemele cu care se confruntă agricultorii în legătură cu rata de eroare este lungimea acestui lanț de la Bruxelles până la Dublin și apoi până la agricultor. Ne trezim că Agricultorii a considera că terenul lor este eligibil, mai ales în ceea ce privește anumite vite și am participat la reuniunea comisiei cu unii dintre aceste agricultori. Au spus că de uh, zeci de sute de ani animalele mănâncă mănâncă acești mărăcini tipici și uh, nu e nicio problemă. Însă comisia ne-a spus că nu se poate. Deci, uh, când vine vorba de a se lua decizia dacă ceva este sau nu este eligibil, nu se poate să, să se spună uh, Uh, fermierilor că nu-i posibil ceva ce ei fac de sute de ani. Vine, ei își urmează practica și apoi vine comisia și spune că nu e bine, că e o eroare. E o eroare că agricultorii reușesc să-și uh, hrănească animalele lăsându-le la păscut pe niște terenuri despre care comisia consideră că nu se poate paște pe ele. Ar trebui să avem propria noastră PAC în Irlanda și să plecăm de aici. Mulțumesc! Merci. Monsieur Iach. Mulțumesc, domnul Iach. Propos de boucler la Ja, păi, <laughs> vielen Dank und vielen Dank auch nochmal. Äh, da, mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc și colegilor pentru recomandările formulate vis-a-vis -vis de acord raportorilor din umbră. M-am supărat pentru că m-am întâlnit cu asta, această situație. În orice caz, șapte raportori din umbră maturi se pot întâmpla când doresc, dacă doresc. Um, în final, acum îmi pare rău că am întrebat pentru că nu mă țin legat de astfel de reguli și data viitoare n-am să mai întreb pe nimeni și atunci întâlnirea ar fi avut loc pentru că iată că înveți din experiență. Vreau să mă înțelegeți bine, m-am mai enervat faptul că nu m-am putut întâlni cu colegii, nu? Și cineva s-a găsit să spună nu. Da, mi-a trecut enervarea. Acum vis-a-vis -vis de întrebări. Am să încep de la capăt cu întrebarea ce înseamnă o eroare. Deci, în diferitele programe de politici se uh, constată prin uh, eșantioane uh, câte greșeli se fac. Apoi, s-a tot spus că rata de eroare nu spune nimic cu privire la volumul uh, pagubelor financiare. Deci nu există o corespondență clară între, să spunem, 3% rată de eroare și, să spunem, echivalentul a 2,5 miliarde de bani cheltuiți uh, greșit. Deci nu există această corelație. Și acest uh, lucru se specifică și întotdeauna în fața jurnaliștilor, pentru că um, dacă faci un calcul, acest 3% uh, ar reprezenta acea sumă, dar uh, există greșeli care nu au niciun fel de efecte financiare, de pildă în ceea ce privește plățile directe. Și de aceea este nevoie de o diferențiere. Sigur că poți să scrii tomuri întregi Uh, pentru a explica această situație. Dar, în orice caz, 2,5% este un procent bun. A doua întrebare. La ce programe din zona rurală mă refer, de fapt? Problema este că în pilonul 1 rata este mai mică decât în pilonul 2. Eu spun că beneficiarii, de fapt, sunt structurați diferit agricultorul care figurează deja în sistem uh, prin intermediul plăților directe, deci fermierul, uh, este obișnuit că trebuie să facă cererea în fiecare an. Se luptă practic în fiecare an cu administrația. Pe zona rurală, în schimb, avem beneficiari care mm, fac acest lucru o singură dată în viață și atunci se întâmplă astfel de erori. Deci, deci și aici trebuie să facem diferențierea. Agricultorul, fermierul știe de unde îl paște uh, pericolul. Dar uh, un IMM, un uh, deținător de un imobil care își renovează, să spunem, casa, apare o singură dată ca beneficiat și, prin urmare, și rata de eroare este mai mare. Dar nu înseamnă neapărat că este vorba de corupție acolo. Pentru că din pilonul 2 se plătesc și modernizări de imobile, de pildă, deci lucruri care se fac odată în viață. Din punct de vedere agrar, sigur, nu avem voie să renunțăm la pilonul al doilea pentru dezvoltarea rurală. Aș mai avea o rugăminte. Punct. Ce vrem să spun la punctul 6? Vrem să spun că programele noi nu au voie să ducă la mai multă birocrație. Noi bucurăm de programe de investiții noi de la nivel european, vrem să le și folosim pentru zona rurală și politica agricolă. Însă rugămintea mea este dacă apar astfel de programe suplimentare, ele trebuie să se potrivească cu cele din programele tradiționale, ca să nu avem de-a face cu cerințe diferite și o administrare diferită. Prin intermediul programului european de investiții urmează să financeze câteva programe mai mici, dar uh, spuneam că acestea nu trebuie să ducă la mai multă birocrație, pentru că vrem de fapt să facem ceva bun cu programele noastre în zona rurală și dacă beneficiarul nu o scoate la capăt cu birocrația din aceste programe, atunci ne facem publicitate proastă. Și trebuie să avem grijă. Sigur, putem discuta despre obiective, despre funcția politicii agricole comune, dar în procedura de descărcare bugetară trebuie să ne bazăm pe propriile decizii. Reforma agricolă a fost uh, decisă, am făcut-o cu toți în acest Parlament și aplicarea nu poate să fie mai bună decât deciziile pe care le-am luat. De aceea nu putem spune că aici încă nu funcționează bine lucrurile și nici acolo, pentru că uh, Comisia ne va spune că, stimați uh, deputați, asta este reforma pe care ați decis-o. Și mai bună nu poate fi aplicarea. Sigur, nu poate fi nici mai proastă, pentru că atunci, dacă apar astfel de probleme, trebuie să le semnalăm. Am luat notă de observațiile dumneavoastră. Cu siguranță vom mai organiza și o întâlnire a raportorilor din umbră înainte de vot, dar în ansamblu putem uh, spune că uh, domeniul agriculturii oferă prin rata de eroare constatată în pilonul 1 și 2 un semnal bun pentru celelalte politici europene. Și sperăm că beneficiarii noștri vor ști să utilizeze bine acele lucruri care sunt oferite de Europa. Euh, Mulțumesc, domnule Iar. Termenul de depunere de amendamente este 5 decembrie la prânz. În conformitate cu ordinea de zi, urmează prezentarea avizului doamnei Viorica Dăncilă privind condițiile de muncă și uh, munca precară. Doamna Dăncilă nu poate fi prezentă aici, deci l-a rugat pe domnul De Castro să îi prezinte avizul și este o șansă pentru comisia noastră să analizeze situația specifică a agriculturii uh, din perspectiva ocupării și a condițiilor de muncă, pentru că acestea pot fi foarte precare și știm cu toții asta uh, din circumscripțiile noastre. Vă amintesc că termenul de punere de amendamente este tot 5 decembrie la ora 12 și dau acum cuvântul domnului De Castro ca să ne prezinte raportul în locul uh, doamnei Viorica. Grazie, Presidente. Eh, voglio... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc colegei Viorica Dăncilă pentru munca excelentă pe care a făcut-o și de asemenea aș vrea să mă scuz în numele ei pentru că nu poate fi prezentă astăzi aici. Acest aviz este destinat Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și se concentrează pe condițiile de muncă precare la care lucrătorii din agricultură sunt expuși astăzi mai degrabă decât în alte sectoare. Sectorul agricol este, face obiectul unor riscuri externe, climatice, de exemplu volatilitatea prețurilor și a piețelor și așa mai departe, care duce la incertitudinea perspectivelor de ocupare. Astfel, statele membre trebuie să promoveze instrumente de stabilizare a veniturilor, să pună în aplicare instrumentele pe care le avem la dispoziție în ceea ce privește gestionarea riscurilor. Acest aviz subliniază faptul că este necesar să analizăm și situația lucrătorilor sezonale prizonieri, pentru care se cere recunoașterea unui statut juridic care să le poată garanta protecția socială. Se dorește, deci, concentrarea atenției asupra acestui caz special al lucrătorilor sezonieri care se confruntă cu condiții de muncă foarte precare. Comisia este invitată să reglementeze poziția socială și juridică a acestor lucrători, astfel încât aceștia să beneficieze de protecție socială. Raportoarea ia notă de faptul că, în special tinerii și femeile, își găsesc cu greu locuri de muncă în zonele rurale, dar întâmpină și dificultăți când vor să pună pe picioare o afacere proprie. Așa că e nevoie de instrumente dedicate. De aceea, Fondul pentru Tinerii Agricultori și Programul pentru Sprijinirea Femeilor în zonele rurale trebuie să poată garanta o ocupare a forței de muncă de calitate și cu un venit pe măsură. Se sublinează de asemenea rolul părților sociale și ale, asigur, al mediului asigurărilor în um, ceea ce privește uh, munca la negru, dar și consolidarea condițiilor sigure la locul de muncă, astfel încât să se faciliteze integrarea tuturor pe piața muncii, inclusiv tineri și femei și cu atenție specială pentru lucrătorii sezonieri. Vă mulțumesc, vă aduc aminte că termenul pentru prezentarea amendamentelor este 5 decembrie 2016, ora prânzului. Mulțumesc! Mulțumim, uh, domnule De Castro, pentru aceste uh, precizări. Doamna Sandra are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că acest subiect este foarte important. E important să analizăm condițiile de muncă precare din zonele rurale. Este important să analizăm situațiile în care se găsesc lucrătorii sezonieri și faptul că uh, se încearcă scăderea tot mai mare a prețurilor și astfel se ajunge la o situație în care munca se desfășoară în condiții din ce în ce mai precare. Eu voi înainta câteva amendamente pentru a îmbunătăți acest aviz. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Rivero! Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc colegei Dăncilă pentru uh, eforturile făcute. Noi uh, am vrea să încadrăm, totuși să subliniem uh, câteva aspecte care nu apar în propunerea inițială, așa cum a spus și colegul uh, de Castro. Condițiile precare de muncă sunt asociate și cu volatilitatea pieței, dar și cu anumite practici comerciale care trebuie să fie durabile, dar și cu Regulile distribuției în domeniul agroalimentar și regiunile ultraperiferice sunt foarte expuse acestor riscuri. În regiunile ultraperiferice, volatilitatea este mult mai mare pe toate planurile, iar acest lucru duce la o agravare a condițiilor precare în um, domeniul agricol. Trebuie să spunem faptul că în multe domenii de activitate din sectorul agricol e nevoie de standardizare. Trebuie să fim atenți când vine vorba de acest aspect al standardizării condițiilor de muncă. Avem nevoie de un concept care să acopere toate aceste condiții diferite și atât de răspândite în sectorul agricol. Avem nevoie de condiții de muncă minime, de formare pentru lucrători, garantarea egalității de gen, dreptul la uh, sindicate, o altă chestiune importantă, combaterea muncii la negru și așa mai departe. Tocmai de aceea trebuie să găsim un mecanism pentru a ne coordona cu agențiile uh, publice și private de ocupare a forței de muncă. Trebuie să încercăm să combatem condițiile precare în uh, ceea ce privește lucrătorii sezonieri și lucrătorii sezonieri care lucrează la negru. Sunt uh, numeroase bune practici care pot să fie reluate astfel încât să uh, putem combate condițiile precare de muncă pentru lucrătorii sezonieri. Comisia poate să lanseze, de exemplu, o campanie de informare atât pentru angajatori cât și pentru lucrători în care să-i informeze pe aceștia cu privire la avantajele combaterii condițiilor precare de muncă, iar lucrătorii trebuie să-și cunoască drepturile astfel încât să poată evita situațiile în care sunt exploatați. Eu sunt uh, membră a Comisiei pentru Ocupare, așa că acesta este un dosar care pentru mine este foarte important și voi continua să colaborez cu raportoarea astfel încât să ajungem la un bun rezultat. Mulțumesc, mulțumim doamna Ribeiro, are cuvântul domnul Stimovici. Selimovici. Mulțumesc, domnule președinte. Condițiile de muncă în zonele rurale sunt foarte dificile și precare. Cultura noastră la nivel global depinde de câțiva dintre cei mai vulnerabili lucrători, sezonieri sau imigranți, care de multe ori nu au documente și lucrează la negru. De multe ori acești lucrători uh, lucrează foarte mult și nu câștigă suficient, iar domeniul agricol prezintă cele mai multe riscuri de accidente fatale sau de răni grave la locul de muncă. Domeniul agricol se confruntă cu modificări structurale acum, iar locurile de muncă um, um, cu normă întreagă sunt din ce în ce mai rare. Munca manuală are o pondere foarte importantă în domeniul agricol și noi salutăm o mai mare implicare a femeilor în acest domeniu. Vrem să atingem aceste obiective despre care vorbim. Lucrătorii sezonieri um, reprezintă un număr mare în Uniunea Europeană în domeniul agricol. S-au uh, sugerat uh, programe relevante pentru a le oferi lucrătorilor sezonieri locuri de muncă pe termen lung. Cred că trebuie să găsim o modalitate prin care să eliminăm contractele pentru mai multe locuri de muncă în Uniunea Europeană. De multe ori, acești lucrători sunt văzuți ca fiind subcalificați. Astfel, e nevoie de cursuri de formare pentru a crește angajabilitatea acestora. Cu toate acestea, nu putem să cunoaștem în mod precis situația actuală. Este nevoie însă și de reducerea depopulării zonelor rurale. Complexitatea locurilor de muncă în domeniul agricol face ca acest domeniu să devină din ce în ce mai atrăgător și uh, este, practic, în mod natural devine o prioritate strategică. Exploatarea imigranților în uh, sectorul uh, agricol de diverse uh, bande din zone din Uniunea Europeană și în Suedia, de exemplu, mulți lucrători din Africa subsahariană sau din Asia de Est lucrează pe salarii de mizerie, câteodată nici măcar nu le primesc, trăiesc în condiții mizere, de multe ori în tabere improvizate în jurul serelor și Uh, de multe ori lucrează în medie pentru 20 de euro sau câteodată pentru 5 euro pe zi, pentru 10 sau 12 ore de lucru. Cred că trebuie să combatem acest flagel și să ne gândim că nu va fi niciodată, um, acești imigranți nu vor fi integrați niciodată fără solidaritate. Vreau să mulțumesc raportoarei și să anunț intenția de a înainta câteva amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Flanagan. Vreau să mulțumesc pentru acest raport. E trist să spunem că, în general, când vorbim de condițiile precare de muncă, vorbim despre minorități. În cazul uh, agriculturii și uh, a diferitelor cazuri din acest domeniu, se pare că, de fapt, vorbim despre majoritatea să primești mai puțin pentru produsul tău decât te-a costat uh, să-l produci este o situație cam uh, generală în domeniul agricol și ești într-o situație și mai precară dacă nu um, ai pământ în proprietate sau dacă ești lucrător sezonier. Așa cum spuneam uh, mai devreme legat de um, regina Angliei, dacă numai cineva se bucură de toată prăjitura, nu o să mai rămână pentru nimeni altcineva. Și marile companii, de obicei, uh, iau partea leului în domeniul agriculturii. Nu știu ce s-a întâmplat la dumneavoastră în țară, dar când s-a negociat politica agricolă comună la mine în țară, m-am gândit oare cum se va convinge majoritatea că se va descurca mai bine cu mai puțini bani. Chiar am reușit să facem un protest în capitală pentru a ne asigura că va exista o distribuție mai uh, echitabilă. Trebuie să ne asigurăm că politica agricolă comună este pusă în aplicare așa cum trebuie și în țara mea nu se întâmplă acest lucru. Poate că în alte țări uh, situația este mai bună, însă uh, trebuie să avem oameni puternici care să lupte lupte pentru persoanele care nu au resursele necesare și nu au voce. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Flanagan. Din partea comisiei, doamna Barero Flores, dacă doriți să ne oferiți și poziția DG Ocupare. Bună dimineața! Comisia Europeană urmărește cu atenție acest raport. După cum bine știți, lucrăm și noi pe marginea acestui subiect. Președintele Juncker a vorbit încă de la început despre uh, dimensiunea socială a Europei în contextul acestui pilon social. Așteptăm, uh, deci, contribuțiile dumneavoastră pe marginea acestei chestiuni specifice. Urmărim cu atenție acest raport atât aici cât și în uh, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă. Mulțumesc, domnule De Castro. Mulțumesc, vreau să mulțumesc um, colegilor pentru intervențiile lor. Am luat notă de acestea și voi transmite informațiile colegii Dăncilă. Vreau să mulțumesc încă de pe acum pentru amendamentele pe care le vor trimite colegii și pentru contribuțiile lor viitoare. Mulțumesc, um, vă readuc aminte că termenul limită pentru amendamente este 5 decembrie, ora prânzului. Vă mulțumesc pentru aceste um, contribuții. Cred că amendamentele vor fi numeroase, lucruri care arată um, uh, cât de importantă este problema. Uh, îi voi ceda acum uh, locul uh, adevăratului președinte. Uh, vom Reunia coordonatorilor va avea loc la ora 3 în loc de 11.30. Ne revedem deci la ora 15. Poate ați observat că reuniunea va avea loc în hemiciclu. Mulțumesc um, și ne revedem la ora 15.